Good afternoon. We resume our Bună ziua! Ne întoarcem la ordinea noastră de zi și pentru această după-amiază avem uh, componenta principală schimbul de opinie cu domnul comisar Han pentru prima dată ne vizitează domnule la, buget, la Comisia Bugetă de când și-a preluat mandatul în, caz, în calitate de comisar pentru bugete în decembrie anului trecut. Vorbim de un portofoliu de importanță deosebită, mai ales dacă ne gândim că negocierile pe marginea cadrului financiar multianual sunt în desfășurare, acesta ar trebui să fie piatra de temelie a principalelor strategii și propuneri anunțate de doamna președintă Underline. În octombrie, domnule Han, ați spus că aveți convingerea fermă că orice ar fi sub pragurile propuse de comisie ar compromite, citez, capacitatea Uniunii de a-și atinge obiectivele propuse. De asemenea, considerați că introducerea noilor resurse proprii era la momentul respectiv fezabilă. Așteptăm cu nerăbdare să ascultăm ce aveți să ne spuneți despre aceste chestiuni astăzi. Până atunci, Comisia și-a anunțat noul pact ecologic, inclusiv săptămâna trecută planul de investiții și mecanismul pentru tranziție echitabilă. E vorba de interacțiuni cu dezbaterile actuale privind CFM-ul, toate aceste chestiuni fiind de maxim interes pentru comisia noastră. În acest an, domnule comisar, veți monitoriza punerea în aplicare a ultimului buget al cadrului financiar multianual actual și să propuneți proiectul de buget pentru 2021. În acest context, Uh, va deveni imperativ să se pregătească planuri alternative în cazul în care CFM-ul nu este definitivat la timp din cauza întârzierilor acumulate la Consiliu în ultimii doi ani. Înainte de a-i da cuvântul domnului comisar Han uh, pentru o alocuție introductivă de 10 minute, trebuie să vă spun că după domnul comisar vor vorbi coordonatorii care într-o zi ar putea să fie ambasador, cum a spus domnul președinte din greșeală la început, aș sugera să procedăm altfel decât în cursul dimineții, 5 minute pentru fiecare intervenție, calupuri de câte 5 minute și după aceea domnul comisar vă răspunde. După coordonatori, întrebări de la alți membri ai comisiei, mai ales când e vorba de colegii care se ocupă de CFM și de raportul pentru buget pe 2021. Dar ca să respectăm limita de timp, fiecare calup ar trebui limitat la 3 minute. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi-ați reamintit că este prima dată când vin în mod oficial în noul meu rol, însă având în vedere că vin atât de des aici în Parlament, nu-mi dădusem seama și cred că de-a lungul anilor am reușit să dezvoltăm o bună relație de colaborare, așa că nu vreau să epuizez uh, aceste 10 minute. Cred că lucrurile au fost deja discutate pe îndelete. Nu am nici uh, un punct uh, unde am să deviez de la cele spuse deja de domnul președinte. Deja, cum am spus la audieri și după cum spunea domnul Oettinger în, în comisia anterioară, trebuie să ne gândim care sunt obiectivele politice ale Uniunii Europene pentru a le pune în aplicare în funcție de deciziile Parlamentului și Consiliului. Ținând cont și de Brexit, am venit cu o propunere care nu um, a fost uh, creată din nimic, ci care a evoluat uh, căpătând o anumită dinamică. Din fericire, Parlamentul a fost întotdeauna foarte implicat în ceea ce privește luarea deciziilor. Deja Parlamentul anterior, iar Parlamentul actual a confirmat aceste decizii. Consiliul a dat dovadă de o seriozitate până acum, iar noul președinte al Consiliului, Charles Michel, dorește să Tereza, mandat al Consiliului, se discută intens cu statele membre. Eu, în rolul meu de intermediar, mă implic cât se poate de intens pentru a crea o punte de legătură cu statele membre, mai ales cu acelea care au o poziție cât se poate de marcată într-o anumită direcție sau alta. De pildă, în această săptămână voi călători la Stockholm. După cum spuneam, este important să atingem acele obiective pe care le-am stabilit în uh, discuțiile mele cu statele membre nu ascund faptul că există o poziție deja clar definită a Parlamentului European, mai ales la Comisia pentru Bugete. Se află foarte mulți membri care au experiențe din uh, runda de negocieri anterioare uh, pentru CFM se discutase foarte mult atunci de flexibilitate și din experiența negocierilor anterioare aveam impresia că uneori Consiliul nu ia lucrurile în serios uh, și din potrivă uh, și în consecință de această dată se insistă mult mai mult pe anumite domenii, iată de ce s-au și făcut uh, progrese semnificative. Iată de ce cred că este important să le spunem acelor state membre care au anumite reticențe să promovăm ideea că o sursă de resurse proprii nu înseamnă că bugetul Uniunii Europene ar, s-ar limita doar la resurse proprii, deși poate n-am dorit acest lucru. Din păcate, nu am reușit să trăim din un asemenea buget Important pentru noi este să facem prim pași importanți în direcția noilor resurse proprii. După cum vă spuneam, din decembrie avem o cutie de negocieri din timpul președinției finlandeze. Vă amintiți probabil că avem uh, cifre prezentate um, poate chiar cu trei cifre după virgulă, pentru că avem uh, sume care se întind pe șapte ani uneori. La ora actuală vorbim de 1,076% din venitul național brut. E un progres, uh, o reușită față de propunerea Consiliului, însă nu e suficient pentru că s-au făcut anumite schimbări în ceea ce privește structura bugetului. Comisia propusese să se facă reduceri pentru a ține cont de toate sensibilitățile la domeniul uh, politicii agricole comune și la coeziune și, în schimb, la acele domenii de politică importante pentru noi toți, competitivitate, pactul ecologic european, digitalizare, migrație, securitate cercetare, inovare aici să avem suficiente resurse la dispoziție. Propunerea președinției finlandeze a modificat uh, aceste propuneri, a rămas practic la o trăime din trăimea prevăzută. Mă bazez aici pe sprijinul dumneavoastră să aducem la negocieri, nu doar să menținem la negocieri subiectul resurse proprii și flexibilitate, ci să le și întărim, pentru că vorbim de un cadru financiar pentru, are, pentru șapte ani, lucru care și are avantajele sale, însă nu putem uh, face față unei crize migratorii, de pildă, sau știm că nu o vom fi depășit fără resursele financiare care să ne permită să reacționăm în consecință. Mai avem un punct unde uneori, poate având în vedere ordinul de mărime, s-ar putea spune că a fost neglijat. Însă aici a trebuit să ne luptăm pentru fiecare rubrică și pentru structura sub această rubrică. E vorba de propunerea de a reduce costurile administrative cu 2 miliarde de euro. De la în total 75 de miliarde de euro Poate că nu sună mult, însă trebuie să înțelegem că aceste 75 de miliarde de euro sunt alcătuite din, sunt compuse din trei blocuri. Vorbim de costurile de administrație ale tuturor instituțiilor europene și Parlamentul European intră aici, bineînțeles, aceste costuri de administrație care reprezintă undeva la 6,7% din costul din bugetul total cred că sunt costuri care nu se înregistrează de nicio altă administrație din Europa sau din lume sau de la întreprinderile cotate la bursă. Deci o treime avem costurile de pensie, o treime costuri curente, curent, chirii și așa mai departe și o treime salarii. Dacă pentru următorii șapte ani, singurul bloc unde putem interveni sunt salariile, practic, pentru că pensiile sunt deja prestabilite uh, în ce privește chiriile, costurile de energie. Um, nu prea putem face foarte multe. Chiriile, contractele de chirie sunt negociate deja de cu mult timp înainte. Deci, la o treime, practic, din acest bloc facem o reducere de 2 miliarde de euro. Asta înseamnă, pe scurt, că în următorii ani, orice pensionare viitoare, indiferent de instituție, va suferi reduceri. După cum spuneam, există și efecte pozitive foarte favorabile aceste cutii de negocieri, angajamentul față de protecția mediului și alocarea a 25% din toate domeniile de politică pentru um, acest obiectiv ecologic, introducerea criteriului respectării statului de drept în uh, instrumente, mecanismul pentru tranziția echitabilă, Just Transition Mechanism, de care am, uh, despre care am discutat intens săptămâna trecută. Aici Consiliul uh, a recunoscut că cel puțin această finanțare centrală propusă de noi de 7,5 miliarde de euro sunt resurse proaspete care trebuie să vină în plus, sunt resurse adiționale. S-a discutat pe unde lete de mecanism, despre mecanismul privind uh, tranziția echitabilă săptămâna trecută, așa că nu intru în amănunte aici. E foarte important ce Comisia va face tot ce stă în putință pentru a sprijini președinția croată pentru a aprofunda colaborarea cu Parlamentul. Eu cred că e un mesaj pozitiv. Faptul că, pe de-o parte, a fost aici președintele Consiliului Charles Michel, a purtat un schimb de opinii cu dumneavoastră, dar și primul ministru Plenković. Înțeleg uh, poziția fiecăruia și de aceea să a da, fi întrerupt uh, temporar negocierile, pe de altă parte, având în vedere calendarul la care țintim, ar trebui totuși să ne gândim la introducerea unei uh, proporționalități. Și așa ajung la ultimul punct, deja abordat de președinte, și anume rezervele pentru situații de urgență, acel contingency planning, un punct adesea um, un pic um, minimizat uh, de unii dintre dumneavoastră. Cred că trebuie să ne concentrăm și asupra acestui aspect, pentru că dacă vrem ca CFM să facă progrese, rezerva pentru situațiile de urgențe este ultima posibilitate de care putem trage. Asta înseamnă însă că trebuie să punem în mișcare un uh, întreg angrenaj logistic și trebuie să ne concentrăm, prin urmare, pe procesul de luare a deciziilor din cadrul CFM, să nu fim distrași. Aici nu cred că există nicio necesitate de a intra în materie. Vreau, în plus, să vă asigur că sunt cât se poate de dornic să cooperăm, cât se poate de strâns. Cred că Deja, în ce privește adoptarea bugetului pentru 2020, a funcționat foarte bine această colaborare, iar aceia dintre dumneavoastră care mă cunosc deja de ceva timp, ușa mea e aproape întotdeauna deschisă, așa că întotdeauna vom avea posibilitatea de a discuta, de a porta un schimb de opinii referitor la pilonul 3, la viitoarea finanțare Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră până acum și, bineînțeles, întreaga noastră echipă, directorul general, vrem să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la un rezultat rezonabil. Important este să reușim cu toții cumva să ne gestionăm așteptările, să reușim să creăm o realitate care să ne permită să găsim calea de mijloc. Pentru că, în caz contrar, având în vedere calendarul pe care îl avem la dispoziție, va fi foarte greu să ajungem la un punct comun. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Fernandez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să vorbesc în franceză. Doresc să-i mulțumesc foarte mult uh, domnului comisar pentru prezența domniei sale și pentru că rămâne angajat pe direcția afirmată și la audiere. Știm că poziția anterioară a comisiei presupune un nivel minim de ambiție pentru această comunică. Spun de poziția anterioară, poziția vechii comisie, pentru că după pactul ecologic, după angajamentele asumate de noua comisie, va trebui ca totul să fie adus la zi, cel puțin pe plan tehnic. Va trebui să revizuim cifrele. Sunt noi priorități și, după cum se spune, noi nevoi pentru noi, priorități e nevoie de fonduri suplimentare. Sunt state membre care vorbesc de reducerea cheltuielor administrative. Asta e o capcană. Nu o să cădem în capcana asta. E un populism. Ieftin. Ca să spună cetățenilor, uite, noi facem eforturi dacă un stat membru vine să-mi arate concret ce instituție sau ce organizație operează cu uh, cheltuieli administrative de sub 7%, atunci bine, putem discuta. Însă niciun stat membru până acum n-a putut să vină cu vreun astfel de exemplu. Apoi, mecanismul pentru tranziția echitabilă. Există un fond, un fond care nu poate să meargă împotriva politicii de coeziune, care nu poate să meargă împotriva statelor care beneficiază de pe urma politică de coeziune, o formulă de distribuție care la fel nu poate dezavantaja aceste state. Și apoi, încă o chestiune pe margine care trebuie să fim serioși. Nu putem spune, și asta e contrar a ceea ce am adoptat noi, că InvestEU și Banca Europeană de Investiții vor asigura o alocare pe fiecare stat membru. E fals și nu putem noi să ne amăgim și nici să amăgim statele membre. În InvestEU, la Banca Europeană de Investiții, nu există fonduri alocate expres pentru anumite state. Și s-a făcut uh, o, o, au, au făcut unii o estimare a sumelor pe stat membru. Nu poți să spui așa ceva, nu poți să le spui că vor beneficia de o sumă respectivă, o, o sumă dictată de piață în funcție de proiecte se adaugă la învelopa de bază. Lucrurile trebuie să fie clare. Știu că pentru mulți prim-miniștri și pentru lideri e util să spună uitați, bani o să avem. Dar nu, nu așa stau lucrurile. pentru că alocarea fondurilor este concurențială. Și acest lucru ar trebui să fie spus clar, pentru că dacă nu spunem asta, înseamnă că revizuim temeiul juridic al InvestEU. Și dumneavoastră ne-a spus că asta nu urmează, nu se, nu se va schimba. Și dacă nu se va schimba, înseamnă că nu o să existe o distribuție din InvestEU sau de, banca, la, la, de la Banca Europeană de Investiții pe stat membru cote fixe. Puteți spune, e o estimare. Bine, dar atunci cum ați ajuns la astfel de estimare și de unde știți ce, ce proiecte o să prezinte statele membre pentru această finanțare? E imposibil să spun asta în etapa actuală. Oricum, mulțumim domnului comisar pentru, pentru angajarea sa. Sunt sigur că vom lucra pentru un buget realist. Spuneați dumneavoastră un lucru interesant. Suntem într-o poziție solidă pentru că avem coerență, avem o metodologie bună, pentru că am calculat necesarul și am inclus și o componentă de calitate, nu doar cifre goale. Ținem cont de rezultatul politicii pe care ne, le dorim, să, ne, ne dorim să le avem. Și din acest motiv spun că 1,3 nu e ambiție. 1,3 e ceea ce cer cetățenii de la noi și e ce cere și Comisia și e ceea ce statele membre, cel puțin la nivel declarativ, cer la rândul lor. Vă mulțumesc! Mulțumim! Asta mai are, din Calub mai are domnul Han 5 minute la dispoziție. Intervenție fără microfon. On the basis of this first experience, I think we need to după această primă experiență, cred că va trebui să ne restructurăm puțin procedura. Am schimbat două cuvinte cu domnul Han și am decis să luăm atunci calupuri mai mari, mai multe intervenții și apoi răspuns din partea domnului comisar, pentru că altfel nu ajungem nicăieri. Bun. Vă rog, nu foarte mult. Doamna Guardia Zabal. Gracias, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Vă urez bun venit la Comisia pentru Bugete. E adevărat, doream deja de multă vreme să purtăm această dezbatere și acest schimb de opinii. Situația cadrului financiar nu e nimic nou, dar e adevărat că lunile trec și nu constatăm uh, să se fi înregistrat, uh, să se fi schimbat foarte mult înainte la Consiliu și apoi la Parlament, aici în cadrul discuțiilor pe care le purtăm uh, noi. Mă îngrijorează, sincer, încotro se îndreaptă discuțiile care se poartă la Consiliu. Din câte auzim, nu ne vom afla aproape de poziția Comisiei și, cu alte cuvinte, foarte departe de ce Parlamentul consideră rezonabil. Mă îngrijorează discuțiile referitoare la CFM care se, și că, în continuare, în această cutie de negociere există puncte care ar fi trebuit deja să fi fost negociate cu restul comisiilor sectoriale. De la prima până la ultima cutie de negociere, practic, nu um, s-a obținut în urma discuțiilor niciunul din acele puncte pe care Parlamentul are obligația legală să le negocieze cu Consiliul. În ceea ce privește administrația, cred că cel mai bine n-are rost să pierdem timpul. Toată lumea își dorește administrație eficientă, e clar, însă nu putem înlocui persoanele care se pensionează dacă credem, dacă ne închipuim că putem avea o administrație mai eficientă cu mai puțini oameni, cred că mergem pe drumul greșit. Vreau să vă întreb uh, punctual, referitor la finanțarea Pactului Ecologic European, pentru că săptămâna trecută Comisia vorbea de o mie de miliarde pentru următorii ani, folosind datele Comisiei, care spune că am avea nevoie de cel puțin 260 de miliarde de euro suplimentare pe an deja calculele nu miez, pentru că dacă ne gândim la cei 9 ani care ne așteaptă până în 2030, vorbim de 2300 de miliarde. Bun, Comisia Europeană, presupun, își se angajează că va mobiliza o parte din acești bani, dar nu știu cum vom ajunge la 1000 de miliarde, pentru că dacă vorbim de finanțare, vorbim pe de o parte de CFM, care deja majoritatea exista, trecem de la 20 la 25% pentru schimbările climatice. În regulă, dar nu reprezintă toți banii și nu sunt bani noi. Vorbim de investiu care poate își mărește cota de participare, dar banii rămân aceiași. Vorbim de BEI, care deja exista de bună vreme, așa că de unde scoatem acești 260, aceste 260 de miliarde de euro suplimentare? Știu că nu e ușor, înțeleg că Comisia a dorit să facă această prezentare cât se poate de repede pentru a avea o bază pentru discuțiile noastre. Sper, Parlamentul de altfel va face acest lucru, dar sper că și Comisia să se gândească la noi căi, la noi posibilități de finanțare, nu doar la resurse proprii noi, ci și la noi instrumente de finanțare care trebuie să vină, bineînțeles, de din afara cadrului financiar, pentru că cu cadrul financiar uh, nu vom ajunge la 1000 de miliarde nici măcar dacă reușim cumva să găsim secretul mulțirii uh, pâinilor și peștilor. Mulțumesc! Thank you. Madame Aie? Mulțumesc, doamna Aie. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Și vă mulțumesc că păstrați permanent contactul cu echipa noastră de negociere. Asta ne arată că, într-adevăr, acordați atenție deputaților europeni și că aveți considerație pentru instituția noastră câteva întrebări în ceea ce mă privește. Prima, nu o să vă mirați, vizează proprii, resursele proprii. Spuneați dumneavoastră în alocuțiunea introductivă că vă așteptați la multe la Parlamentul European și considerați că această temă, ca și altele de altfel, va trebui să facă obiectul unor negocieri aprofundate. Pot să vă spun că Parlamentul va fi alături de dumneavoastră din acest punct de vedere. Se pare că Deși, în opinia noastră, ce avem este insuficient, lucrurile merg altfel la Consiliu. Ne puteți garanta și să ne spuneți cum uh, va fi tratat acest dosar la încheierea, la încheierea negocierilor. Apoi, în ceea ce privește coșul resurselor proprii, o chestiune importantă, structura acestor resurse, ce avem în coș și de folosim maximul de sinergii pe care le, permit, le permite legislația europeană. Din câte am văzut, contribuția pe masele plastice pare avansată, apoi și, cotele, și cota ETS merge, CCTB la fel, dar prima întrebare pe plan tehnic mai curând, domnule comisar, o să vă mulțumiți cu una sau maxim două noi resurse proprii sau nu? Apoi, doamna van der Leyen, Comisia van der Leyen uh, încearcă să extindă puțin domeniul de aplicare al ETS. Uh, puteți estima impactul pe care l-ar avea lărgirea acestui mecanism de comercializare de cote de emisie asupra resurselor proprii și aveți alte idei de resurse proprii pe care le-ați putea prezenta în săptămânile ce vin, pentru că uh, vara trecută Comisia uh, vorbea de un impozit pe piața internă, care n-a strânit foarte mult entuziasm. Aveți ceva propuneri alternative? Și apoi vă refereați la poziția Parlamentului, uh, mai precis uh, înghețarea negocierilor sectoriale. Ați putea să ne spuneți dacă ați fost contactat de anumite state membre în ideea că această decizie a Parlamentului nu a fost oportună și eventual încercarea de a pune anumite presiuni pe dumneavoastră să, uh, uh, să ne siliți și pe noi să ne schimbăm poziția, să, o reevaluăm. Și apoi o chestiune mai generală. Când discutăm noi între noi sau cu reprezentanții statelor membre, cu Comisia, fiecare parte la negocieri și anunță anumite linii roșii. Mi-aș permite să vă întreb, domnule comisar, dacă aveți linii roșii proprii și care ar fi acestea? Merci, Mr. Andresen. Domnul Andresen, mulțumesc. În german am să vorbesc. uns Stimate domnule Han, ne bucurăm uh, și așteptăm cu mare interes cooperarea cu dumneavoastră. Credem că anul 2020 va fi unul decisiv pentru politica climatică. Există multe motive care să ne facă să credem acest lucru. O parte din acesta vin de la buget și de la cadrul financiar multianual. Credem că trebuie să ajungem și la integrarea pactului ecologic european în cadrul financiar multianual și credem că în acest sens e nevoie de adaptări ulterioare. Salutăm pe de faptul că Comisia, spre deosebire de multe guverne naționale, e gata să facă pași curajoși. Credem însă că trebuie să vedem uh, cum stau lucrurile, pentru că n-am ajuns la capătul drumului cu CFM. Așa că vă întreb înainte de toate, tocmai ca și colegul Fernandez, care sunt cifrele de bază pe care le aveți la dispoziție pentru a ajunge la suma de 1000 de miliarde pentru 10 ani pentru Pactul Ecologic European. Același lucru și pentru cele 7,5 miliarde de euro pentru mecanismul, pentru fondul pentru tranziția ecologică. Um, știm că s-au făcut și alte calcule, uh, precum că ar fi necesar 1,2 miliarde de euro anuale, așa spunea Curtea de Conturi. Aș vrea să știu din acest motiv care sunt cifrele cu care lucrați, cum ați ajuns la aceste date. Pe noi nu ne interesează doar cuantumul, ci ne interesează și calitatea fondurilor, așa că Uh, vreau să pun o întrebare pe care v-am adresat-o la audieri când ați venit pentru prima dată aici, anume referitor la integrarea dimensiunii climatice în politică. Cum putem îmbunătăți, de fapt, bugetul european și proiectele care deja există și uh, sunt prevăzute la bugetul european pentru a le face mai ecologice? Mă gândesc la energia fosilă, pe de-o parte, pe de altă parte la subvențiile agricole, investiții în infrastructură, de asemenea. Știu că um, Comisia planifică o serie de inițiative în acest domeniu, însă după ce am discutat deja de aceste puncte la audiere, aș vrea să știu ce s-a întâmplat între timp și ce planuri concrete aveți în acest sens. Când le veți prezenta, cred că va fi decisiv și în ceea ce privește gradul de acceptanță de care se vor bucura uh, um, CFM și planurile Comisiei în statele membre. Cred că este important ca politica climatică să beneficieze de o, de o finanțare adecvată. Mulțumesc foarte mult, domnul Gheus. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi și colegi. Stimate domnule Han, v-ați uh, ales uh, un post uh, cât se poate de grozav. Aici trebuie într-adevăr să, încăp- să împăcați și capra și varza cu aceste noi priorități, reduceri la capitolele mai vechi, nu atât de importante, există și ele și uh, găsirea de finanțare pentru noi inițiative, sincer, cred că ar trebui să vi se dea premiul Nobel, pentru că mi se pare imposibil de realizat. <laughs> Da, ne limităm doar la economie <laughs> deocamdată. Minunat. Cred că imposibil să reușim fără reduceri trebuie să fim sinceri, dacă nu primim uh, fonduri noi, pentru că cred că va fi greu, pentru că cei care dau bani uh, sunt reticenți. Cum vrem să-i convingem că avem nevoie de mai mulți bani? Ori dacă vrem să-i convingem, trebuie să facem și tăieri la buget. Vă ofer aici sprijinul nostru, însă e clar că nu vom reuși fără tăieri bugetare și Um, vă atrag atenția deja că nu are rost să începem să visăm că am reușit să atingem obiective mărețe în agricultură sau în coeziune, că putem, lucrurile, putem lăsa lucrurile să continue ca până acum pentru că nu va merge și administrația în cele din urmă și aici trebuie să se facă economii, va fi dureros, însă trebuie să fim gata să luăm măsuri de economisire în toate domeniile. Vă urez mult succes! Uh, multă baftă și întrebarea mea e următoarea. Cum veți proceda, cum veți proceda etapizat în ce privește aceste negocieri pentru a atinge rezultatul ideal. Va fi greu pentru că nimeni nu va fi fericit la sfârșitul zilei, dar în cele din urmă trebuie să ajungem la un, la un rezultat comun. Vă urez mult succes și vă urez să aveți uh, întrebările potrivite și uh, propunerile potrivite de soluție. Mulțumesc, domnul Zuncea. Dziękuję bardzo. Będę mówił po polsku. Mulțumesc foarte mult, voi vorbi poloneză. Byłem bardzo zadowolony po pana wypowiedzi, zanim pan został. Domnule comisar, înainte să deveniți comisar la audierea de aici de la Parlament, m-am bucurat să vă aud spunându-ne că veți încerca să apărați fondul de coeziune, investițiile în infrastructura de ce fer, feroviară, regiunea carpatică și vă spuneam că trebuie să investim în această regiune. Protecția acestei regiuni este perfect, e o idee perfectă pentru noul pact ecologic, pentru că e vorba de câteva state membre care sunt în acea zonă. Deci vreau să vă întreb dacă există posibilitatea vreunor acțiuni și unor intervenții pentru regiunea carpatică Uh, de exemplu, să dezvolte zonele transfrontaliere de acolo și uh, să se dezvolte infrastructura transfrontalieră. Asta are de asemenea legătură cu problemele legate de uh, protecția climei și a mediului în zona respectivă. Țara noastră, țara mea și alte 10 țări funcționează în zona celor trei mări europene. Există în zona celor trei mări europene. Vedeți vreo posibilitate de a susține uh, acest proiect important privind cele trei mări europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Papadimulis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Han, vă rog să vă folosiți căștile. Dacă n-ați învățat cumva deja limba greacă, glumește vorbitorul. Mai întâi vreau să vă urez bun venit, domnule Han. Sunteți uh, o figură familiară nouă, dar acum sigur aveți responsabilități noi în calitate de uh, comisar pentru buget și trebuie să vă rog să fiți mai mult decât un broker onest, un uh, intermediar onest. Trebuie să stabilim o cale foarte clară de urmat următorii șapte ani președintele Comisiei a spus clar în ce direcție trebuie să uh, mergem uh, și a luat niște angajamente, a promis anumite lucruri în Parlamentul European și acum uh, a, trebuie să finanțați ceea ce ați promis că veți face în schimbul încrederii pe care noi am dat-o noi comisii. Deci ceea ce s-a promis poporului european, Parlamentului European, este Uh, posibil de realizat cu această propunere, pentru că această propunere a Comisiei este cu 5% mai mică decât actualul cadru financiar multianual. Dacă ne uităm uh, uh, la comparația cu PIB-ul celor 27 de țări fără Marea Britanie, prin urmare. Deci poate Comisia să facă mai puțin, mai mult cu mai puțin bani, numai Isus a reușit să facă așa ceva la nunta din Cana, când am mulțit uh, vinul, pâinea, peștii. Deci, uh, cum o să realizăm uh, angajamentele din pactul ecologic? Cum o să găsim resursele necesare pentru inovație, fără să afectăm agricultura, politica de coeziune și mai departe. Că sunt unii care spun că astea sunt politici vechi, grupurile de dreapta din Parlament spun că astea sunt depășite aceste domenii. Dar nu ar trebui să susținem și politica de coeziune, că Parlamentul a cerut acest lucru și apoi ce începește propunerea de noi resurse, uh, cât ne trebuie și de unde o să obținem uh, ce ne trebuie. Și în fine, În ce privește fondul uh, pentru o justă tranziție ecologică, puteți să ne demonstrați că aceste 7,5 miliarde chiar sunt fonduri proaspete noi, pentru că mie mi s-a spus că acești bani vor veni de fapt din uh, tăieri din politica de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Coordonatorii au uh, pus întrebările, deci cred că acum e momentul, înainte de a continua, să-i dăm cuvântul domnului Han ca să poată reacționa la aceste Uh, întrebări și după aceea să trecem la următoarea serie de întrebări. Domnule Han, aveți cuvântul. Dacă aș putea să răspund la toată această întrebare complexă legată de pactul ecologic și fondul de tranziție justă și dacă aș putea să clarific uh, lucrurile. Mecanismul acesta, fondul acesta de tranziție justă, uh, constă în trei piloni și încerc să explic cât mai simplu. Pilonul 1 e fondul de tranziție justă. Asta oferă granturi. Uh, pilonul 2 uh, e folosit, uh, este InvestEU, în sensul că oferim garanții din bugetul Uniunii Europene și acest pilon 2 este țintit uh, către proiecte bancabile și apoi avem pilonul 3, unde intervine în special Banca Europeană de Investiții împreună cu Uniunea Europeană și acolo folosim bani uh, care uh, vin din fondul Juncker și în care se finanțează proiecte nebancabile. Deci asta este uh, distinția între cei trei piloni în mecanismul de tranziție justă. În cadrul mecanismului, dacă e vorba de bani europeni, singurii bani uh, noi sunt într-adevăr acești 7,5 miliarde și cum am spus în uh, introducere, uh, președinția finlandeză, ultima propunere a președinției finlandeze, a recunoscut deja faptul că uh, ar trebui să existe bani suplimentari, bani proaspeți, noi. Uh, și uh, nu spuseseră suma, dar recunoscuseră această nevoie. Sigur, uh, aceasta trebuie să fie negociată, această sumă, dar noi rămânem la valoarea de 7,5 miliarde. Și apoi, în legătură cu această preocupare că s-ar lua bani din fondurile structurale ca să financeze acest fond de tranziție justă. Poate la început am făcut niște greșeli în ce privește comunicarea. Dar de fapt lucrurile stau exact invers. Fiecare țară va avea uh, alocarea agreată pentru diferitele fonduri structurale, în special uh, Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul Social European și faptul că aveți o alocare plus definiția acelor regiuni care sunt, uh, ca să spun așa, cărora li se aplică uh, fondul de tranziție justă și vorbim de acele regiuni care au emisii de CO2 peste media europeană, pe baza NAT 3 uh, se poate uh, identifica doar până la nivelul de NUT 2, dar în discuții cu statele membre vom reduce numărul acestor regiuni la nivelul NUT 3, deci regiuni mai, mai mici și Aici fiecare stat membru este liber să folosească banii din fondurile structurale și să creeze un efect de pârghie cu uh, partea națională din fondul de tranziție justă. Deci, alocarea deja existentă din fondurile structurale permite unui stat membru să abordeze, ca să spunem așa, partea de fonduri din uh, fondul de trans, justă tranziție. Deci e suplimentar. Nu e uh, așa cum s-a spus uh, că se ia din fondurile structurale. Apoi, totul se face în management partajat, în gestiune partajată. Deci, statul membru, autoritățile regionale sunt cele care gestionează fondul pe baza unui program comun agreat cu noi, cu Comisia, pentru a garanta faptul că banii sunt într-adevăr investiți și folosiți pentru a reduce emisiile de CO2. Sunt două zone de intervenție. Una e, se referă la uh, centralele uh, pe cărbune sau pe lignit și de asemenea, industriile oțelului, care sunt foarte intensive din punct de vedere al emisiilor de CO2. Scopul fiind ori să schimbe sursa de producție, să îmbunătățească tehnologia, să înlocuiască industriile depășite cu altele, noi, deci statele membre sunt libere să-și definească mixul uh, între fondul de dezvoltare regională și fondul european social. Fondul social european este folosit pentru folos- creșterea capabilităților profesionale a oamenilor care trebuie să învețe ceva nou. Fondul de dezvoltare regională e mai mult pentru intervenții uh, pe de tip hardware, ca să spunem așa. Deci există foarte multă flexibilitate. Și ăsta e pilonul 1 și uh, zona în care uh, intervin banii uh, suplimentari. Nu vreau să vă mai plictisesc cu aceste detalii, dar putem avea, dacă vreți, o discuție privată în legătură cu diferența între pilonul 2 și pilonul 3 și finanțarea din acestea. Desigur, există anumite estimări în ce privește, de exemplu, de efectul de pârghie mediu, pentru că e o diferență dacă e țara A sau țara B, dar totul se bazează pe experiență și am câștigat foarte multă experiență în cursul uh, uh, dezvoltării și desfășurării fondului Juncker în legătură cu finanțarea proiectelor. Uh, deci cred că calculele sunt foarte serioase și destul de conservatoare. Și asta înseamnă că, până la urmă, eh, și uh, nici aici nu vreau să intru în detalii, pentru că depinde ce rată de cofinanțare se aplică cărei țări și... Dar în cele de urmă ne așteptăm ca mecanismul de justă tranziție să creeze cam 100, 100, 100, între 100 și 120 de miliarde de euro investiții în cei șapte ani. Și acest mecanism de tranziție justă face parte din planul de investiții al pactului ecologic și acest plan de investiții, așa cum îl înțeleg eu, a creat oarecare confuzie pentru că aici vorbim despre un trilion, o mie de miliarde pentru 10 ani și Încerc să rezolv această confuzie spunându-vă că am calculat uh, care poate fi contribuția europeană pentru următorii șapte ani în cadrul CFM pe baza propunerii Comisiei. La început încă negociam, deci de, de, vorbim de aceea de o cifră preliminară, dar ci cum am ajuns la această cifră de 1000 de miliarde? Cifrele pe care le prezint acum sunt pentru șapte ani. Asta înseamnă că în șapte ani vom ajunge la aproximativ 750 uh, de miliarde investiții legate de agenda verde și asta constă în 320 de miliarde, deci uh, partea de 25% uh, de contribuție din bugetul european, uh, contribuție la schimbările climatice, pentru că bugetul general este de aproximativ 1280 în propunerea comisiei, împărțit la 4, ajungem la această cifră, la 320. Suplimentar avem uh, cheltuielile legate de mediu de aproximativ 40 de miliarde și cofinanțare națională, investiții în climă de aproximativ 200 de milioane și investiții de mediu de miliarde, mă scuzați, se corectează comisarul, întotdeauna vorbesc de miliarde. Și mecanismul de tranziție justă care contribuie cu alte 100 miliarde și extinderea fondurilor ETS încă 8 uh, miliarde. Asta aduce o cifră generală de 750 de miliarde și pentru cei șapte ani. Și ce am făcut, pentru că vorbim de mesaje politice aici, pentru 10 ani am extrapolat pe 10 ani, pentru încă 3 ani, ca să explicăm uh, și am pornit de la presupunerea că cel puțin politica referitoare la schimbările climatice va continua și după cei șapte ani, după expirarea următorului CFM, măcar încă trei ani după aceea. Deci, încă o dată, o presupunere destul de conservatoare și asta ne duce la această sumă totală de 1000 de miliarde pentru 10 ani. Deci sper că am reușit să clarific acest lucru. Deci, dacă vreți, asta ar fi contribuția din partea Uniunii Europene. S-au menționat uh, cele două. S-a menționat cifra de 2000 de miliarde. Sigur, uneori oamenii vor fi fie generoși, dar cred că nu e totuși nerealistă. Pentru că am uh, primit foarte multe cereri în ce privește, în special, propunerea noastră legată de taxonomie. În special, multe fonduri de investiții, mulți investitori sunt foarte dornici să știe ce fel de investiții sunt quasi acceptate ca fiind prietenoase cu mediul sau care abordează problemele legate de schimbările climatice, pentru că din ce în ce mai pentru investitori și pentru fondurile de investiții devine important să se uite și la calitatea și caracterul unor investiții potențiale, pentru că investitorii lor, la rândul lor, investitorii privați, fondurile de pensii și mai departe, uh, din ce în ce mai mult au în orientările lor obligația de a investi numai în anumite domenii uh, care țin seama de uh, mediu. Deci avem așteptări înalte, dar justificate, că și sectorul privat în următorii 10 ani va veni cu investiții suplimentare în, de, de tipul celor pe care tocmai l-am menționat. Asta este, ca să spun așa, toată problema planului de investiții al pactului ecologic și cum se combină lucrurile, cum se, com, care e compoziția Uh, structura, arhitectura și anul trecut s-a calculat că investiția anuală ca să se atingă neutralitate în domeniul emisiilor de CO2 ar fi 260 de miliarde sau ar trebui să fie, dar este evident că asta nu poate veni doar din sursele Uniunii Europene. Finanțarea Uniunii Europene și în acest sector trebuie văzută ca un fel de uh, Uh, finanțare inițială uh, care la rândul ei stârnește, uh, determină alte investiții, alte acțiuni. Noi luăm uh, inițiativa, dar nu putem să facem acest lucru doar noi. Deci trebuie să intervină și aceste eforturi private și e necesar să le includem. În ce privește propriile resurse, au menționat unii dintre noastre și asta e situația în care ne aflăm în ce privește taxa pe deșeurile de plastic. Există o înțelegere largă, nu una unanimă încă, dar cred că suntem foarte avansați uh, pe această chestiune. La fel și pe partea legată de ETS, de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Uh, aici sunt și alte idei. Depinde dacă se face o extindere pentru sectorul maritim și cel al aviației. Mai sunt și alte idei legate de uh, sector aviației, de exemplu, uh, taxe suplimentare care să intre în prețul biletelor, mai ales pentru zborurile scurte, unde vrem clar să îi motivăm pe oameni așadar să nu mai zboare cu avionul și să treacă la uh, transportul feroviar, acolo unde e posibil. Dar încă nu am o propunere concretă, dar ideal vorbind, un uh, acord politic în cadrul următorului CFM ar trebui să ne dea posibilitatea să avem uh, un angajament uh, clar în legătură cu crearea de resurse proprii noi în următorul CFM. Poate că nu o să reușim să definim exact și precis ce fel de resurse proprii vor fi, unele poate vor fi realizabile, dar ideal vorbind, Cred că ăsta ar fi scopul nostru comun, uh, Comisia și Parlamentul, să definim în textul uh, legal, final, și ați avut uh, critica aceasta față de textul actual, să existe un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic de a se crea resurse proprii dacă există un acord politic, ca să nu ne mai luptăm pentru fiecare resursă proprie în parte. M-ați întrebat în legătură cu uh, liniile roșii pe care le avem, pe care nu, deci unde nu vom ceda. Din câte am înțeles, avem linii roșii uh, mișcătoare, în sensul că dacă nu există bani suficienți, atunci nu o să putem finanța anumite lucruri. Asta trebuie să spunem foarte clar oamenilor. Dacă nu sunt bani, nu putem finanța. Și poate exista un moment în care nu mai are niciun sens să mai faci ceva pentru că nu există alocarea suficientă. Deci nu există mm, uh, prânzuri uh, pe gratis. Și mai ales statele membre care, pe, pe, pe, pe de o parte, spun că uh, favorizează anumite noi politici, dar pe altă parte nu vor să dea bani pentru ele. Deci nu avem cum să facem și una și alta. Deci fără bani nu putem să facem. Asta trebuie să fie foarte clar. Și nu o să ezit să spun acest lucru. Eu nu mă duc în țările membre așa ca un, ca un cercetor sau omul care vine să ceară bani. Nu, le spun. Asta sunt calculele, verificațiile. Sunteți liberi, să, aveți acces liber la calculele noastre, dar este evident că fără bani nu putem investi în reabilitarea clădirilor, în extinderea rețelelor feroviare și așa mai departe. Deci, până la urmă, oamenii trebuie să decidă ce vor. Că după aceea e ridicol, pe de-o parte. Deci, în prima jumătate a anului trecut să decide extinderea Frontex cu până la 10.000 de oameni. Nu pun sub semnul întrebării această decizie. E o decizie care s-a luat, dar șase luni mai târziu, bugetul Frontex e tăiat cu 30%. Deci e o contradicție aici. Adică nu poți să angajezi 10.000 de oameni cu suma asta pe care tocmai a propus-o președinția finlandeză. Dacă toată lumea crede că e suficient, bine, atunci e suficient, dar nu e suficient. Nu cu banii propuși. Deci, trebuie luată o decizie politică clară, de aceea cred că e foarte important să avem o discuție pe baza a ceea ce este necesar și ce ar trebui făcut și după aceea să calculăm. Și noi asta am făcut. Și acum depinde de decidenții politici să se hotărască, da. Uh, nu putem uh, să spunem uh, avem unul asta, hai să vedem ce putem obține pentru 1% din buget, din PIB. Nu cred că asta e abordarea corectă. Mulțumesc, spune președintele, și cred că sunt uh, în asentimentul tuturor uh, în ce privește calculele la care vă referiți, că vom fi foarte interesați să știm mai mult despre acestea, ca să putem să calculăm și noi împreună cu dumneavoastră. Am 10 uh, membri care vor să ia cuvântul, așadar fiecare ar trebui să se limiteze la un minut și jumătate dacă vreți să auziți după aceea și un răspuns din partea domnului Han. În regulă. Domnul Olbricht, aveți cuvântul. President, Uh, renunț pentru că n-am să repet, întrebarea a fost pusă deja, spune domnul Olbricht. Doamna Marchez. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mai puțin concisă decât colegul coordonatorul nostru a pus întrebări din partea noastră, dar am și eu câteva în plus. Nu știu dacă pot să pot pot întinde la 3 minute să profit de, de renunțul anterior. Oricum, în primul și în primul rând, e clar că în ceea ce privește prioritățile suntem cu toții de acord. Parlamentul, Consiliul, Comisia, suntem de acord când e vorba de priorități. Întrebarea care se pune ține de dimensiunea bugetului. Și pentru asta știm că e nevoie de resurse proprii suplimentare. Ce avem nu e suficient, trebuie să venim cu propuneri realiste. Comisia, spuneați dumneavoastră, are idei vis-a-vis -vis de resursele proprii. Însă, propunerile, inițiativele legislative inițiative, au limite pe care le cunoaștem foarte bine, însă eu aș vrea să știu concret care este poziția dumneavoastră aici. Apoi, Comisia în mai 2018 a prezentat propunerea de cadru financiar multianual. Săptămâna trecută, Comisia a, a venit cu o altă propunere, tranziția justă și mecanismul aferent. Atunci, cum interpretează Comisia aceste două momente? Mai precis, considerați că există un singur CFM și că CFM-ul include propunerea din mai 2011 plus mecanismul pentru tranziția justă. Și trei foarte rapid. La 1 februarie, întâlnirea statelor prietene ale coeziunei, care se întrunesc în Portugalia la invitația primului ministru al țării mele. Comisarii sunt invitați să participe și întrebarea mea e următoarea. Poate știți mai bine decât noi toți cât de importantă este politica de coeziune și dumneavoastră ați fost comisar pentru coeziune. Pe de altă parte, de cel puțin două CFM-uri încoace, politica de coeziune a contribuit semnificativ la reducerea schimbărilor de climă, la piața unică digitală. Atunci, aveți intenția de a valoriza aceste abordări și contribuții și pe viitor cum veți măsura, cuantifica cheltuielile pentru reducerea schimbărilor, efectelor schimbărilor de climică, mai ales că se vorbește de integrarea uh, uh, ecologizării în toate politicile europene. Domnul Lewandowski, mulțumesc. E bine că avem un comisar cu experiență însă nu știu cât de ușor o să fie. E al doilea CFM, după Lisabona, după tratatul de la Lisabona, am testat odată apele. Vedem că regulile sunt foarte bune pentru procedurile anuale, nu foarte bune pentru procedurile multianuale. Anul trecut, domnul Forrampai a încercat să pune pe picioare un acord interguvernamental până la 8 februarie. A reușit, de data aceasta nu se poate. Parlamentul a, a votat atunci în noiembrie 2014, 2014, 2015 au fost pierdute pentru noi proiecte atunci la, din cauza întârzierii. Ce credeți că o să se întâmple acum? Ce, care e calendarul realist? Brexitul nu ne mai dă acum principalele bătăi de cap, mai greu e cum integrăm uh, pactul ecologic în CFM. Și apoi la 7,5 aveți unde verde pentru toți contributorii neți, pentru încă 7,5%, inclusiv din partea țării dumneavoastră, pentru că Austria a fost unul din cei mai duri negociatori din acest punct de vedere. Deci 7,5 pe lângă propunerea inițială a Comisiei care practic nu mai există. Și pe lângă propunerea finlandeză, care e cea pe masă în prezent. Deci orice s-ar întâmpla, cred că 2021 va fi un an pierdut pentru noile proiecte și atunci care credeți că ar fi calendarul realist? Mulțumim, domnul Körner. Mulțumesc. Am să fiu succint pentru că foarte mulți um, din antevorbitorii mei au pus deja întrebările pe care le doream. Vă mulțumesc, domnule Han, pentru prezența dumneavoastră aici. Da, nu cred că e nevoie, după cum au spus alți colegi, să vi se decerneze premiul Nobel sau să citați pe Iisus Hristos pentru a vă face munca. Am uh, o întrebare care ar putea simplifica lucrurile și anume integrarea statului de drept în CFM. Cred că este de importanță centrală. Uh, dacă ne gândim la cât de fundamental uh, de cât de fundamentală este importanța statului de drept în Uniunea Europeană, întrebarea e cum cât de aproape este Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Parlamentul European a, a contribuabililor, uh, cât, cât de aproape este de contribuabilii neți. Cred că acest mecanism privind statul de drept este foarte important dacă ne gândim la cum putem face ca opinia publică în statele membre să fie mai dispusă să pună la dispoziția Uniunii bani atunci când știe că banii sunt uh, acordați în funcție de anumite reguli și că se aplică sancțiuni în cazul în care regulile sunt încălcate. Ce planuri există așadar pentru a ancora acest mecanism al statului de drept? Cred că avem doar o șansă de a ancora mecanismul statului de drept în actualul CFM. Mulțumesc, domnul Mulesam. Mulțumesc, domnule eh, președinte, domnule comisar, bun venit la noi. Câteva întrebări în ceea ce mă privește. Evident, pactul ecologic și CFM-ul sunt două cele mai, cele mai importante programele comisiei. Țin foarte mult de portofoliul noastră, deci o să avem multe, multe de lucrat împreună în lunile ce vin. În primul și în primul rând, pe tranziția echitabilă și mecanismul aferent. Evident, trebuie să clarificăm de unde vin banii și trebuie să clarificăm acest lucru rapid dacă vrem ca pactul ecologic să aibă succes și dacă dorim ca uh, negocierile pe marginea CFM să aibă succes la rândul lor. Întrebarea mea se referă la fondul pentru tranziția echitabilă, primul pilon. Ce măsuri aveți în vedere pentru finanțare, pentru a vă asigura că avem un impact durabil pe plan economic și nu doar un efect pe termen scurt? Apoi, pe pilonii 2 și 3 din mecanismul pentru tranziția justă, ce măsuri are Comisia în vedere pentru a se asigura că acele state care au cea mai mare nevoie de finanțare și care se întâmplă să fie cele mai puțin dezvoltate din Europeană din perspectiva piețelor financiare, financiare, atunci cum ne putem asigura că acestea vor avea la rândul lor acces la fondurile respective? Apoi, pe CFM, Domnule comisar, n-am început de la zero, să știți, uh, uh, timerul ăla nu, nu arată bine. În ceea ce privește CFM, vă rog, spuneți Consiliului, domnule comisar, să nu consideră că Parlamentul va aproba orice ne trimit. Un acord a 12 la ceas la Parlament, pornind de la prezumția că Parlamentul va spune da la orice, uh, ar fi o prezumție extrem de eronată din partea, din partea Consiliului explicațiile, uh, uh, uh, filozofia noastră, așa cum a explicat-o foarte bine domnul Fernandez înainte. Spuneți aceste lucruri Consiliului. Spuneați că am putut face multe în CFM-ul anterior. Adevărul e că e nevoie de un plus de flexibilitate și nevoie de resurse suficiente. În CFM-ul anterior, odată ce am început să finanțăm proiectele pentru migrație, n-am mai avut nimic la, la titlul 3. Când am dat seama că avem nevoie de bani mai mulți la titlul 3, de fiecare dată am fost silit să spunem, gestionarea de proiect, nu mai avem bani, nu mai avem bani, pentru că marja e zero după ce am finanțat chestiunile aferente migrației. Și apoi, o întrebare privind bugetul anual. Vă rog să luați în serios ce, ce a spus Parlamentul, o să ajungem mult mai ușor la un acord pe marginea bugetului la sfârșitul anului și vă rog spuneți Consiliului să sprijine bugetul de la bun început, pentru că ei totdeauna adoptă normele birocratice, care sunt cuvinte frumoase, dar când trecem la negocieri, la nivelul textului se asigură crește, dar de fapt aceea vezi că e vorba de tăieri la inovare, la cercetare și așa mai departe. Deci spuneți-le, să se uite cu, cu atenție la aceste eh, linii directoare, să le ia în serios și să înceapă negocierile pe marginea bugetului la început, în a doua jumătate anului, să nu le mai lase până la 12 la ceas, pentru că asta o să facă și dumneavoastră viața mult mai grea. Vă mulțumesc! Mulțumim. Domnul Boselager. Vă mulțumesc. Am uh, două domenii pe care doresc să le abordez, înainte de toate, din perspectiva ce putem face pentru a ieși din această situație de impas, putem uh, să ne punem de acord asupra anumitor propuneri uh, aici, în Parlament, după care acestea sunt tăiate, suferă reduceri uh, fără sens. Aveți aici propunere referitor la ce putem face concret pentru a ajunge la o răspundere proprie mai mare. În al doilea rând, Există diferite posibilități pentru a îmbunătăți acest proces. Aș fi de acord cu domnul Körner. Nu e necesar să fii Iisus Hristos sau să primești premiul Nobel. Ar exista posibilități și mai simple. Prima a fost deja abordată de domnul Andresen și anume că putem să ne gândim uh, ce există deja în buget când vine vorba de integrarea dimensiunii climatice, ce se cheltuiește prost, ce putem schimba și, în al doilea rând, lucru important pentru mine, pentru că înainte de Crăciun am fost uh, pe insulele grecești, înainte de Crăciun și aș vrea să știu dacă puteți asigura transparența referitor la care sunt acum cheltuielile înregistrate la capitolul migrație, azil, control al frontierelor, pentru că la ora actuală există șapte, opt fonduri diferite care se procesează în mod diferit, complex. Avem asistența pentru uh, vecinătate, bugetul pentru gestionarea frontierelor, migrație și așa mai departe ne realizăm foarte greu funcțiile externe dacă uh, nu există transparență și dacă ne pierdem în hățișul acestor fonduri. Ce ne puteți spune aici așadar? Am ghesă? Doamna Gheze, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Eu sunt raportoare pentru bugetarea în funcție de gen. Am înainte chiar de alegerea dumneavoastră, dumneavoastră, de fapt nu sunteți vinovat, am uh, avut o experiență destul de frustrantă și am întrebat uh, la DigiBage cine este de fapt competent. Și mi-a spus, nu, trebuie să întrebați la DigiJust. Și am întrebat la DigiJust. Și mi-a spus, da, noi ne ocupăm de discriminare, nu ne ocupăm de buget. Și cred că e, din păcate, o deficiență la comisie în acest sens, pentru că uh, E clar că nu se ocupă de această bugetare în funcție de gen, așa cum face Parlamentul, așa că am o întrebare, o rugăminte foarte simplă. Din nou, o puteți îndeplini fără a fi Iisus Hristos și o puteți îndeplini de fapt astăzi și anume să faceți astfel încât, cât se poate de repede, ca DigiBudge să primească buget, personal calificat pentru bugetarea de gen și, în al doilea rând, să vă asigurați că aceste persoane vin aici, la comisia noastră, și să ne prezinte planul lor de activitate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Marmo. La protection des intérêts financiers de l'Union. Protejarea intereselor financiare ale Uniunii este evident de extremă importanță pentru Comisia noastră. În acest sens a fost constituit și parchetul european și am ales-o pe doamna Căveșiga, procuror șef. Sub conducerea domniei sale, Departamentul Anticorupție a confiscat active în valoare de 2 miliarde <laughs> operând cu un buget de aproximativ 40 de milioane pe an. Cred că această investiție în parchetul european uh, va aduce bani frumoși la bugetul european. În același timp, însă, se pare că bugetele făcute de comisie pentru 2020, 2021 în anterior și CFM-ul subestimează nevoile acestui parchet european. Începând cu noiembrie, o să aibă de gestionat 2000 de cazuri în 10 zile. Pentru că altfel cauzele vor fi pierdute și posibilitatea de a recupera banii la bugetul european va dispărea. Deci 2000 de, cauz, de cazuri și un timp de doar 10 zile pentru a decide instrumentarea lor. Și, domnule comisar, va fi posibil să se ia în calcul nevoile reale și să vă asigurați că, într-adevăr, aceste instituții și au bugetul necesar pentru a-și îndeplini atribuțiile. Doamna Keller. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. M-aș referi la un aspect precis, la mecanismul de includere a carbonului la frontiere. E un mecanism care permite identificarea, permite crearea unei resurse bugetare suplimentare și care contribuie pozitiv prin natura sa însăși. E vorba de o percepere la frontieră a unei sume care ține de a perceput la nivelul Uniunii. Avem această scurgere de carbon, acel carbon leakage, care presupune deplasarea industriilor cu o amprentă uriașă de carbon în afara teritoriului european. Există o metodă de lucru, pentru că lucrurile merg foarte greu aici, principiul se bucură de consens, pe marginea principiului am progresat, progresat enorm, dar aplicarea sa presupune o serie de măsuri tehnice și în același timp, domnule comisar, e vorba de a crește limitele bugetului alocat. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Stefanuta. Mulțumesc. Ștefan. Domnul Ștefănuță, domnule comisar, în opinia mea nu sunt politici de anvergură și politici modeste. Eu am să mă refer la politici aparent mici, dar importante. Una este UCPM, Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, care a crescut de la 380 de milioane pentru cadru financiar multianual la 1,4 miliarde pentru următorul cadru financiar multianual. Și asta e minunat. Mă bucur să văd această crește, dar mi se pare că acest mecanism este sub atacul statelor membre. Pentru că nu există componenta de achiziții. Am văzut asta pe 2018-2019, sume importante, importante pentru pregătirile necesare, achiziționarea de avioane, de elicoptere, pentru stocarea de medicamente. Aceste fonduri nu au fost folosite, au rămas acolo și aș vrea ca în următorul exercițiu financiar să fie utilizată, pentru că nu vrem să se repete la noi ce s-a întâmplat în Australia. Asta ar fi un dezastru pentru un teritoriu de mărimea Austriei. 10 milioane de hectare, atâta sunt, cât e țara noastră. Apoi, citesc știrile și văd că coronavirusul, pentru care nu există vaccin în statele membre sau la nivel european, a, cerut, a, a, a făcut deja sute de victime. Deci vă cer să întăriți mecanismul Uniunii pentru protecția civilă, să rămâneți la cifrele propuse inițial, și în etapele ulterioare să sprijiniți comisia, după cum o vom face și noi, să-și pună în aplicare mandatul de a achiziționa materialele necesare, avioane, elicoptere și medicamente. Vă mulțumesc! Mulțumim! Înainte de a da cuvântul domnului comisar, aș avea și eu ceva de adăugat. De fapt, întrebarea a fost pusă în prima rundă și e important să primim un răspuns. Vorbeați, vorbeați de InvestEU și de bugetul acestea care ar fi defalcat pe state membre și asta mi-a, mi mi s-a părut foarte ciudat uh, și cred că și altora le-a părut foarte ciudat. Pentru că, din câte știu, InvestEU e dictat de realitatea de pe piață. De unde alocații pentru fiecare stat? Cum s-a trecut de la, dintr-o extremă în cealaltă? Care e exact semnificația ce a spus dumneavoastră? Ne-ați putea da un răspuns mai concret? Vă mulțumesc. Aveți cuvântul. Thank you. Maybe I start immediately with the, with the latest. Of Mulțumesc. Încep uh, cu ultima întrebare. În pilonul 1 lucrurile în principiu sunt prealocate și în pilonul 2 și 3 există un fel de concurență, dar uh, și poate că este un lucru pe care am uitat să-l spun în prima mea intervenție. Ce facem în special uh, pentru a ajuta aceste regiuni care sunt uh, foarte dur afectate de emisiile de CO2 este să le asistăm, să le ajutăm să creeze proiectele necesare și ce facem, facem pentru regiuni care sunt eligibile pentru acest tip de susținere financiară. Deci în regiune trebuie să existe oarecare concurență, dar și este, dar ca să nu repetăm nu neapărat greșelile, dar experiențele pe care le-am avut cu fondul Juncker, vom crea structuri care să ajute autoritățile și regiunile și uh, autoritățile regionale de management să pregătească proiecte uh, viabile. Dar uh, există oarecare concurență între pilonul 2 și 3, dar nu ar trebui să fie redusă, pentru că ar ajuta pe cei mai puțin experimentați să recupereze. Începește fondul de tranziție justă și tot ce a întrebat doamna Marcus este suplimentar. Tot ce negociem, uh, din câte înțelegem noi, acești 7,5 miliarde sunt suplimentari, sunt bani uh, suplimentari, ca să, pun, să spun uh, clar acest lucru, suplimentar față de propunerea noastră. Vorbim de propunerea noastră întotdeauna. Și știți că suntem în mijlocul negocierilor și asta mă duce la întrebarea noastră. Sunt... Uh... Îi mulțumesc lui Charles Michel că acum a abordat tot acest subiect și că este angajat uh, și are ședințele cu acești așa numiți șerpa, cu uh, uh, responsabilii tehnici. Sperăm că vom, în februarie vom vedea o nouă cutie de instrumente și știu că poziția Consiliului nu e fixată, dar e clar că din partea Consiliului este o înțelegere a faptului că trebuie să accelerăm și uh, v-ați referit și la datele data trecută și suntem, am depășit deja aceste date. Data trecută, mi-amintesc, decizia finală s-a luat pe 13 decembrie și a început pe 1 ianuarie, așadar nu este niciun motiv să pierdem timp. Începește uh, statul de drept, este o chestiune pe care o abordăm în toate negocierile noastre. Este un subiect unde avem uh, foarte mult susținere din partea contributorilor neți și uh, unele țări sunt uh, foarte favorabile statului de drept, altele mai puțin, altele vor mai mult pe coeziune, deci trebuie să găsim un compromis. De asemenea, trebuie să spunem că există și acest clișeu, cei care primesc mai mulți bani, mai multe fonduri de coeziune sunt cei care riscă cel mai mult, sunt cei mai la risc din punct de vedere al uh, statului de drept. Deci a fost o decizie importantă a comisarului Tun de anul trecut ca de anul acesta să fie un uh, tablou uh, de scor privind statul de drept pentru toate țările membre cu tratament egal ca să se identifice problemele oriunde ar fi și cred că cu toții avem dovada că Există probleme în anumite domenii, în uh, toate statele membre și de ce este corect și justificat să avem uh, această abordare unificată și pentru a preveni tratamente speciale, ca să spunem așa, pentru țări speciale. Nu, e vorba de un tratament egal pentru toată lumea în ce privește problema costurilor uh, migrației uh, pe uh, diferite capitole bugetare, asta este un fenomen al perioadei actuale. Când ne-am confruntat pentru prima oară cu această situație, în următoarea propunere CFM ați văzut că am introdus un nou capitol unde putem concentra cheltuielile așteptate sau uh, bugetul pentru chestiunile legate de migrație ca să avem mai multă transparență, uh, un control mai bun și oportunitatea ca Parlamentul să urmărească aceste lucruri. Începește introducerea dimensiunii de gen. Uh, am fost informat că vom lua această inițiativă la DigiBudget, deci nu mai există excuze Uh, mai devreme, mai degrabă decât mai târziu, vom face o propunere concretă, așadar, pe acest uh, subiect și experții de la Directoratul General vor fi disponibili ca să discute cu dumneavoastră acest subiect. În ce privește introducerea dimensiunii de climă, cred că noi toți, uh, în diferitele noastre DG-uri și activități, va trebui să fim foarte stricți foarte rigizi în ce privește defin, în definirea ceea ce este de, relevant din punct de vedere al climei și ce nu, ca să avem o imagine mai bună și mai precisă, pentru că astăzi eh, cam 20% din bugetul nostru se cheltuie în acest domeniu, dar dacă vrem ca 40% din bugetul agricol să fie relevant și din punct de vedere al climei, 30% din buget, Trebuie să uh, vedem clar ce se poate introduce și ce nu. Și aici, uh, de aici, asta e legat, uh, e nevoie de o anumită strictețe în relația cu statele membre, dar așteptăm pe de altă parte și o contribuție din partea curții de audit cu audituri de performanță care să identifice dacă sunt uh, puncte slabe în uh, identificarea a uh, ceea ce este relevant din punct de vedere al climei și al schimbărilor climatice și ce nu este. Doamna Keller, vorbeați despre uh, această taxă pe carbon sau cum se poate numi. E una dintre propuneri. Uh, pare nu doar rezonabilă, ci și justificată în propriul nostru interes trebuie să garantăm că este compatibilă cu uh, acordurile OMC și o, o cale alternativă ar fi extinderea ETS sau uh, altceva care să fie să respecte uh, principiile OMC, dar în cele din urmă să servească scopurilor uh, propuse ca să avem o uh, concurență egală pentru a compensa uh, transferul din Europa către alte zone ale lumii unde nu prea le pasă de astfel de emisii. Deci ca să evităm uh, efectul de distorsionare a prețurilor și a concurenței. Începește biroul procurorului european, Înțeleg că deja doamna Căvesi călătorește în nu vreau să spun mai multe pe acest subiect, dar uh, funcționarea începe abia anul acesta și uh, uh acum nu este să vedem cum evoluează lucrurile. Știți că biroul Procurorului European nu este acceptat în toate statele membre. Trebuie să vedem cum evoluează lucrurile. Să spunem deja de la început câți oameni mai trebuie angajați, cred că e un pic uh, Înțeleg că e nevoie de un nou director, dar cred că trebuie să înțelegeți noastră că trebuie să identificăm uh, realmente nevoile și să vedem ce este necesar și e o dezbatere care încă mai continuă și în Parlament chiar în legătură cu diviziunea muncii între OLAF și Biroul uh, Procurorului European și toate astea vor avea un impact asupra lucrurilor finale pentru personal. Deci cred că e un pic prematur să spunem precis ce e, ne- ce e necesar și ce nu e necesar. Dar cred că nu e un lucru uh, uh, pe care să-l respingem. Nu, din potriva, am încercat de ani de zile să avem acest birou al Procurorului European Uh, și trebuie să îl privim cu atenție. În fine, în ce privește catastrofele și prevenirea acestora, trebuie să examinez situația, nu pot să vă dau acum un răspuns, dar știu că avem acest mecanism în Europa și ideea lui a fost și este ca statele membre să aibă diferite echipamente depinzând de experiențele lor naționale. De exemplu, știu că în uh, țările de jos aveți foarte mult echipament uh, uh, pentru gestionarea inundațiilor. Asta poate fi oferit și altor țări afectate de inundații. Și noi avem, de exemplu, echipament de avalanșe și cu tremure și sigur că pregătirea pentru dezastre uh, trebuie să se facă, să existe echipamentul necesar, dar ideal uh, ar fi la nivelul statelor membre. N-a fost intenția noastră să avem uh, ceva european, dar depinzând de diferite experiențe, nevoile statelor membre acolo trebuie luate în considerare și statelor membre în cazul dezastrelor. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru uh, răspunsul noastră și acordul asta încheie sesiunea noastră cu domnul Han. Uh, vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Sperăm să veniți la noi, la comisie, cât de des este necesar. Mulțumesc. În două minute vom continua cu ordinea de zi cu Banca Europeană de Investiții și celelalte uh, chestiuni care au rămas de dimineață. We continue with our uh, agenda. We... Continuăm cu ordinea de zi. E vorba de punctul 14 privind activitățile financiare ale BEI, raportul anual 2019. Îi dau cu mare plăcere cuvântul domnului Cărmă, raportorul, pentru o scurtă prezentare a proiectului de raport. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să fiu într-adevăr deosebit de succint pentru că astăzi ne interesează, înainte de toate, să vedem reacțiile diferitelor grupuri și diferite, diferiților deputați prezenți în sală. Am discutat deja cu raportorii din umbră despre acest raport. Prezentasem în linii mari un plan al acestui raport, cu o primă parte referitoare la climă, o parte referitoare la împrumuturile externe ale Uniunii Europene, un aspect referitor la transparență, după care un alt uh, lucru care îngrijorase o mare parte dintre colegi și anume IMM-urile și inovarea. Uh, foaia de parcurs, caietul de sarcini, am putea spune, acestui uh, raport a fost să, urmez, să urmărească estimările comisiei cum BEI poate fi transformată într-o bancă ecologică, lucru care suntem cu toții de acord. Săptămâna trecută a venit președintele BEI, ne-a spus, da, vom face o bancă pentru climă. Dacă o transformăm într-o bancă pentru climă, pe parcurs mai trebuie să schimbăm și alte lucruri. Iată obiectivul acestui raport, să vedem unde suntem, cum stau lucrurile și ce uh, după părerea noastră, poate fi de ajutor în această transformare, în această tranziție, în această schimbare înspre, înspre o bancă pentru climă. Aveți uh, mai multe puncte aici. Uh, aștept cu mare interes observațiile, reacțiile dumneavoastră, criticile um, amendamente de asemenea. Îmi doresc ca toată lumea să aducă amendamente la acest raport pentru ca în acest fel toată lumea să se poată regăsi în raport. Vă mulțumesc, domnule Cormo. Dorește vreunul din raportorii din umbră să ia cuvântul pentru a interveni? Domnul Fernandez, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în portugheză. Iau cuvântul în numele raportoarei noastre din umbră, doamna Angelica Vințeg. În ce privește BEI, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca realizată. Acum, în ceea ce privește această transformare într-o bancă pentru climă, doamna Vințig consideră că trebuie ca BEI să fie menținută în virtutea articolului 309 din tratat referitor la funcționarea Uniunii Europene și anume contribuția la o funcționare echilibrată a Uniunii și, în al doilea rând, în al, al doilea liniat se spune că BEI trebuie să recurgă la intermediarii săi pentru a reglementa toate aspectele legate de combustibili fosili. Raportoarea consideră că trebuie să dăm dovadă de multă grijă și atenție la acest capitol. Există riscul ca aceste bănci intermediare, ca numărul lor să crească, Iată de ce este important și uh, să le urmărim de aproape și să le dedicăm IMM-urilor. Deputata dorește de asemenea să atragă atenția asupra faptului că subiectul climatic nu poate fi rezolvat fără a conta pe sprijinul industriei. Este important ca industria să participe la schimbare, făcând investițiile necesare și oferind soluții inovatoare în uh, ce privește propunerile ecologice. Eliminarea treptată a investițiilor uh, în emisii trebuie făcute cu grijă. Raportarea recunoaște importanța IMM-urilor, importanța accesului acestora la finanțare. CFM va trebui să pună deoparte fonduri suficiente pentru ca IMM-urile să beneficieze de sprijin. De asemenea, vreau să scot în evidență că e nevoie de un capital de risc suplimentar. Aici Uniunea Europeană e un pic în urmă, mai ales dacă ne, dacă ne gândim la comparația cu Statele Unite. Grupul PPM sprijină aceste inițiative și adoptă Bay să, și încurajează Bay să adopte o poziție mai uh, activă, atât uh, în ce privește sprijinirea, atât de dragul siguranței, cât și uh, de dragul transparenței. Aici Bay a făcut pași pe drumul cel bun. Doamna Vinții va înainta o serie de amendamente care se alinează la comentariile pe care vi le-am prezentat. Doamna Vinții dorește de asemenea să-i mulțumesc uh, raportului pentru activitatea realizată. Domnul Hena Luomă, mulțumesc, aș dori să mulțumesc raportorului înainte de toate pentru efortul realizat. S-au discutat uh, multe despre cum se poate îmbunătăți transparența BEI. Accentul e pe transparență, pe climă. Este important în ce privește obiectivul climatic de împrumut de 50% pentru climă, sunt uh, de acord că trebuie ca BEI să dea mai multe detalii referitor la cum va atinge acest obiectiv și cum politicile de acordare a împrumuturilor uh, vor respecta acordul de la Paris. În același timp, uh, trebuie să ne gândim că trebuie să finanțăm um, și alte aspecte importante, precum coeziunea. Um finanțarea climatică nu e singurul aspect de interes, mai ales având în vedere creșterea inegalității în Europa, nu pot să pun îndeajuns accentul pe caracterul social al finanțării, lucru care trebuie să se vadă reflectat în uh, activitatea de finanțare a BEI, nu doar prin mecanismul pentru o tranziție echitabilă, ci și continuând uh, să se ofere sprijin pentru inovare și uh, dobândire de noi competențe. Vreau să atrag atenția asupra faptului um, că rolul BEI a crescut în ultima perioadă și va continua să fie tot mai important pe viitor, trebuie de asemenea să ne gândim și la rezultate. Rezultatele trebuie să vină și prin intermediul unui control suplimentar. Aici um, ne gândim că bei trebuie să facă obiectul unei evaluări atente. Trebuie să urmărim rezultatele în toate domeniile. Împrumuturile acordate de bei trebuie să aibă un real caracter suplimentar, să vină să completeze lacunele care ar putea exista pe piață, nu să ducă la excluderea unor posibili investitori. Trebuie să cerem de asemenea o mai bună evaluare a rezultatelor și a proceselor de investiție. Aici intră și proiectele în ceea ce privește finanțare, facilitatea de finanțare externe. În al treilea rând, mandatul privind finanțarea externă a raportului are nevoie, după părerea mea, de o analiză suplimentară. Am spus deja săptămâna trecută că dezvoltarea și clima reprezintă uh, principalele puncte de interes ale BEI, de pildă în ceea ce privește evaluarea rezultatelor înregistrate privind finanțarea externă. În al patrulea rând, consolidarea guvernanței în ce privește evaziunea fiscală, combaterea spălării banilor. Sperăm că vom coopera îndeaproape cu raportorul și raportorii din umbră și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încep și eu, spune domnul Hoisic, mulțumindu-i raportorului pentru efort. Cred că e o bună bază pentru raport. Câteva observații din partea mea și reacție din partea grupului. Unul din lucrurile asupra cărora cred eu că se poate pune accentul e o mai bună coerență și legătura cu Pactul Ecologic European în raport pentru că Bei uh, și-a anunțat politica uh, de acordare de împrumuturi în domeniul energiei înainte de pactul ecologic european, dar în același timp trebuie să vedem și cum poate fi finanțat pactul ecologic european. Cum uh, se pot emite obligațiunile ecologice de BEI pentru a contribui la finanțarea acestuia, ca să nu mai vorbim de acordul referitor la taxonomie, să vedem care ar fi cadrul pentru investiții. În al doilea rând, în ce privește politica de transporturi, cred că a fost bine să auzim că se planifică o propunere în acest sens în curând, dar uh, cred că este important să cerem o propunere în acest sens în continuare în legătură cu economia circulară și rezoluția de săptămâna trecută din partea Parlamentului referitor la Pactul Ecologic European care cere nu doar uh, să se financeze economia circulară, ci să ne asigurăm de asemenea că e vorba de o economie circulară care să nu fie toxică. În al patrulea rând, problema capacității. Cred că aici e important să atragem atenția nu doar BEI, ci și Comisiei, să fim sinceri, cum stau, care este implicată în negocierile CFM, să ne asigurăm că BEI beneficiază de suficiente fonduri, nu doar pentru a da o mână de ajutor în ce privește elaborarea proiectelor, ci și în ce privește punerea lor în aplicare. Eu sunt, uh, um, am, cred profund în Convenția de la Arhus și cred în uh, participarea opiniei publice la luarea deciziilor pentru a asigura justiția socială și aici cred că în ciuda eforturilor făcute de BEI, întotdeauna mai e loc de mai bine și sperăm că noi uh, vom fi de ajutor în acest sens. Mulțumesc, domnul Cus. Mulțumesc, Deja săptămâna trecută um, la domnul Royer spusesem, pusesem o serie de întrebări care îmi treziseră la realitate, mai ales în ceea ce privește pragurile care trebuie restabilite, care sunt uh, decise în funcție de criterii politice și nu de criterii științifice. Cred că întreaga poveste cu 50, acel 50% din volumul investițiilor BEI care ar trebui să uh, meargă în domeniul ecologic, da, să financeze pactul ecologic european și factorii critici, uh, criteriile care sunt uh, folosite sunt stabilite în mod arbitrar. Aici, sincer, am mari îndoieli că ar fi într-adevăr în interesul cetățenilor și că ar fi o dovadă de răspundere din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor se pare că sunt eu. Of course I will uh, honor. Uh... Și bineînțeles că am să-mi dau cuvântul. Vă mulțumim raportorului pentru ce a făcut până acum, uh, pentru acest raport, un raport important și evident dacă schimbările de climă și reducerea efectelor acestora sunt un obiectiv major pentru noua comisie, atunci și Banca Europeană de Investiții trebuie să joace rolul uh, care revine în contextul acestui obiectiv atât de important. Și avea și eu patru comentarii foarte scurte. În primul și în primul rând, cred că este esențial, orice am decide noi pentru BEI, ca aceasta să își păstreze statutul AAA și să rămână o bancă propriu-zisă. Pentru că, dincolo de chestiunile de climă, vor fi întotdeauna și alte elemente care vor ține de portofoliu și de acțiunile acesteia. IMM-uri, după cum s-a spus deja, și nu numai. Apoi, inevitabil, BEI operează într-un context de piață și atunci n ar fi bine să venim cu obiective suplimentare și cu foi de parcurs aferente și să le aruncăm în cârca BEI nu ar uh, funcționa acest uh, lucru foarte bine dacă ne gândim că Banca Europeană de Investiții trebuie să opereze într-un uh, context de piață liberă. Apoi, în contextul imperativelor ecologice, e important să spunem că nu trebuie să împovărăm banca cu cerințe de raportare pentru fiecare caz. ei ar trebui să facă raportarea și noi controlul pe baza unor cifre cumulate. Și apoi, un aspect deja menționat, dar totuși important, uh, suntem curioși care va fi noua politică de creditare în sectorul transporturilor. Domnul Dimulis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Propunerea dumneavoastră reprezintă o foarte bună bază pe care putem dezbate, ținând cont de asemenea de rezultatul final pe care îl urmărim. În urmă cu câteva zile, Parlamentul a adoptat cu o mare majoritate acest pact ecologic L-am, urmărit, l-am ascultat în urmă cu câteva zile pe domnul Hoyer prezentând obiectivele de transformare ale băncii europene de investiții într-o bancă pentru climă. Cred că acest raport aprofundează această nevoie și o transpune în obiective concrete cu caracter obligatoriu. Nu putem decât să aplaudăm această decizia BEI de a-și dubla investițiile până în 2025 de la 25% la 50% în domeniul climatic. Câteva observații. Credem că se pot face îmbunătățiri și există aspecte asupra care trebuie să insistăm și vom aduce amendamente în acest sens. Înainte de toate, BEI, în temeiul articolului 309, are ca obiectiv să promoveze coeziunea economică, socială și regională. Iar aici trebuie să facem un efort suplimentar, având în vedere inegalitățile care există în Uniunea Europeană. De pildă, în 2018, finanțarea BEI a mers în proporție de 50% către șase state membre, lucru care trebuie schimbat. Trebuie după aceea să luăm măsuri pentru a schimba finanțarea prin intermediul diferitelor instrumente ale IMM-urilor. Trebuie să le putem furniza asistență tehnică și să le facilităm accesul la finanțare. În plus, trebuie să ne eh, intensificăm eforturile în ceea ce privește transparența și uh, darea de seamă, pentru că în trecut s-au făcut multe investiții ecologice false și care în cele din urmă au fost un eșec, pentru că nu se realizaseră controlele adecvate necesare. Cred că trebuie să avem un fel de memorandum de cooperare între BEI și Parlamentul European pentru a întări această nevoie de a da seamă. Fiind spuse toate acestea, noi vom veni cu propuneri constructive pentru a întări acest raport, nu pentru a-l slăbi. Mulțumesc! Eu. Mulțumim! dau acum cuvântul domnului Gabriel, reprezentantul BI. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, domnul Cormon și raportorilor din umbră pentru că și-au prezentat opinii referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. E o plăcere să vă vorbesc astăzi, după dezbaterea constructivă pe care ați avut-o cu președintele nostru la Strasburg săptămâna trecută. S-au ridicat uh, multe uh, teme de interes. Uh, eu m-aș concentra pe două dintre ele, axarea pe combaterea schimbărilor de climă și pe rolul băncii ca finanțatorul extern al activităților Uniunii Europene. Noi uh, oferim sprijin de plin Pactul ecologic, suntem gata să facem ce trebuie, ce ne revine să facem noi pentru a atinge aceste obiective. Noile uh, obiective au fost comunicate, vom asigura creșterea finanțării pentru acțiunile cu caracter ecologic la 50% până în 2025 și alinierea la 5 acordurile la Paris până la finalul 2020 ca răspuns la o serie de îngrijorări exprimate în această sală, BEI uh, înțelege foarte bine că transformările necesare acestor, atingerea acestor deziderate vor afecta anumite sectoare mai mult decât altele. Și atunci, în conformitate cu mecanismul pentru o tranziție echitabilă, Banca Europeană de Investiții se angajează să sporească semnificativ volumul de finanțare și sprijinul uh, în formă de consultanță acordat uh, zonelor cele mai afectate pentru a ne asigura că nimeni nu rămâne în urmă. Aceste ambiții recente și pozițiile aferente au transmis un semnal puternic întărind semnalul principal, mesajul principal că Uniunea Europeană este liderul global în combaterea schimbărilor de climă. Și asta mă duce la al doilea aspect. Combaterea schimbărilor de climă uh, cere eforturi la nivel planetar. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că Banca Europeană de Investiții, ca principalul creditor multilateral pe plan internațional, va continua să aibă același impact extern pe care ne-l dorim de mai bine de 50 de ani, Banca Europeană de Investiții a sprijinit uh, politicile externe și de dezvoltare europene în foarte multe stări cu, țări cu costuri minime pentru bugetul european, prin diferite instrumente, inclusiv mandatul extern de creditare. Ca agent uh, al investițiilor europene, suntem prezenți în mai bine de 120 de state terțe în prezent. Suntem singura instituție financiară internațională care poate garanta autonomia strategică a Uniunii Europene pe toate direcțiile politice avute în vedere și în perfectă conformitate cu politicile europene. Have only EU member states as shareholders. So I think this deserves an important recognition because it is a tool that Noi avem ca acționar principal statele membre și asta înseamnă că suntem sub controlul deplin al uh, uh, uh, statelor membre și suntem singuri care avem un dialog structurat, singura instituție creditară internațională cu care are un dialog structurat cu dumneavoastră. Dacă vrem să rămânem activi pe planul combaterii schimbărilor de climă, vrem să ne asigurăm că rămânem o bancă puternică uitându-mă și la alineatul 23 din proiectul de raport, uh, vă cer sprijinul pe, pe durata viitoarelor negocieri privind uh, instrumentul de finanțare. În arhitectura post-2020, rolul băncii trebuie să rămână același și aceasta trebuie să-și poată continua uh, activitățile de cooperare cu sectorul privat și public din, în statele terțe. Înțelegem că s-a ajuns la o înțelegere între Comisia Europeană și BEI și aceasta include și posibilitatea de a întări coerența acestor activități de finanțare noastre în afara stat, eh, frontierelor europene. Will help in confirming this understanding during the trilogues. Sperăm că la trialog și Parlamentul va confirma eh, modul în care noi înțelegem uh, noile evoluții. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm la fel de fructos pe viitor cu Comisia Bugetă și cu Parlamentul în general. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Gabriel. Mulțumim, domnule Gabriel. Domnule Cormo? A, nu, doamna Armon, vă rog. Mulțumesc foarte mult. E o chestiune care Mă interesează în mod deosebit. Am vizitat uh, Banca Europeană de Investiții, am fost acolo și mă bucur că am apucat să o fac. Uh, mulțumesc domnului raportor pentru propunerea de text. Uh, înțeleg foarte bine dorința domnului sale de a avea o distribuție geografică mai echitabilă, cu mai bine de 50% la doar șase țări, putem, până acum putem face mai bine. Când am vizitat Banca Europeană de Investiții la începutul lunii, am fost la Luxemburg și uh, am aflat că sunt probleme cu punerea în aplicare a proiectelor. Eu am crezut că aceste dificultăți de punere în aplicare țin strict de România și că noi eram deficitari în partea noastră a Europei. Însă Bernard Royer mi-a explicat că și în Germania și în majoritatea statelor, la fel, foarte multe proiecte nu apucă să fie puse în aplicare în domeniul transportului feroviar din cauza lipsei de mână de lucru experții băncii, care sunt ingineri și nu doar finanțiști, vor să se implice și pe acest plan al aplicării concrete. Experții au un mandat clar în faza de pregătire în prezent, după cum se spune în proiectul de text, însă e nevoie să se meargă mai departe cu o abordare mai sistematică pentru ca proiectele într-adevăr să demareze. Și spun asta în contextul pactului ecologic. Roosevelt, când a venit cu pactul propriu, a creat o agenție federală care proiecta activitățile de uh, uh, infrastructură finanțate public. Comunitățile locale, municipalitățile trimiteau aceste proiecte și agenția le oferea consultanță în formă de avocați, ingineri, contabili, specialiști în politică urbană va trebui să, să ne inspirăm din acest model și să dăm posibilitatea Băncii Europene de Investiții să se implice în realizarea de proiecte care au nevoie de expertiză, de tehnologii de vârf, de tehnologie mai complexe, dar care să fie în același timp mai ecologice. Despre asta vorbim în ultima instanță când vorbim de pactul ecologic. Dacă facem acest lucru, vom avea foarte mult de câștigat și dacă nu facem asta, nimic nu o să se miște pe teren. va trebui să ne inspirăm nu doar, nu doar din titlul New Deal-ului, ci și din activitățile concrete ale New Deal-ului rooseveltian. Domnule Cromon, câteva cuvinte în încheiere? Nu cu titlul de concluzie, sub nicio formă în această etapă, aș reacționa la ce s-a spus. Le mulțumesc tuturor raportorilor din lume și, și domnului Armand, prietenii noștri, prietenii noștri la BEI, că au reacționat la propunerea de bază pe care am formulat-o eu. Acum, în ceea ce privește punctul 12 și temerilor colegii pe care o reprezenta domnul Fernandez. Trebuie să vedem cui dăm bani împrumut și în ce condiții. La 12 nu se vorbește de respectarea instantanee a angajamentelor clienților pe toate, în toate activitățile. Nu, se spune acolo, noi vă ajutăm ca să realizați tranziția și atunci e absolut normal să vă cerem un efort specific, pentru că altfel mergeți la o bancă privată. Noi generăm plus valoare și ca instrument uh, uh politic. Nu e vorba de a pedepsi anumite IMM-uri. Da. le spunem, da, vă dăm bani împrumut, dar ideea e să vă ajutăm și cu tranziția. Uh, ideea la punctul 12 nu e să tăiem pe cei care nu, nu îndeplinesc criteriile, în sensul că îndeplinești criteriile primești, dacă nu nimic. Nu. E vorba de măsuri de însoțire a tranziției. În legătură cu ce spunea colegul de la uh, Socialiști și Democrați. Sunt de acord că în ceea ce privește frazeologia, bun, e banca ecologică, banca pentru combaterea schimbărilor de climă, dar nu putem să-i spunem banca ecologică și să uităm, de fapt, care este funcțiunea principală a instituției, și anume a elimina inegalitățile și de a însoți măsurile cu caracter social. Pentru că nu pot să combat schimbările de climă în mod eficient dacă scap din vedere și alte priorități, cum ar fi cele care țin de justiție socială, sănătate, educație și așa mai departe și inclusiv în ceea ce privește uh, guvernanța criteriilor externe. Deci uh, voi încerca să întăresc acest proiect de raport cu amendamente în acest sens. S-a vorbit de împrumuturile pentru sectorul transporturilor. Sigur, Banca Publică Europeană trebuie să contribuie la realizarea tranziției și în sectorul transporturilor. În perioadă recentă, Banca Europeană de Investiții a finanțat uh, moduri de transport uh, de care ne-am fi putut lipsi dacă eram chiar așa de ecologiști. Uh, gândiți-vă la ce s-a făcut la, la centura Strasburgului și așa mai departe. Ideea e dacă spun, spun asta din, din rațiuni geografice, doamnă Keller, pentru că știți foarte bine situația Strasburgului, dar ideea e să finanțăm proiecte de infrastructură care însă să fie compatibile cu acest angajament ecologic. Deci, infrastructură de transport colectiv, cu alte cuvinte. Apoi, economia circulară și corelația cu calitatea produselor, după cum a spus eh, colegii de la Renew și chestiunea sectorului chimic. O bancă, ca Banca Europeană de Investiții, poate contribui la o modificare a modelului economic trecând de la un liniar extractivist în direcția unuia circular care are în vedere și implicațiile pe plan chimic. Raportul din umbră de la s-a ocupat de aceste chestiuni în în uh, activitatea profesională anterioară și sunt într-adevăr lucruri pe care, la care vrem să ne gândim atunci când vorbim de finanțarea anumitor etape de tranziție. Am ascultat și pe colegul de la ID, criterii prea politice, spune. Încă o dată, Banca Europeană de Investiții e un instrument politic și nu trebuie înțeles acest lucru în sens peiorativ, însă E vorba de anumite orientări și activități uh, care să corespundă foii de parcurs asumate. Apoi, pe chestiunea uh, statutului triplu uh, A, e important pentru toate activitățile băncii europene de investiții. Cât, cât te costă împrumuturile? În ultima instanță, asta înseamnă sistemul de rating bancar acesta e mai important decât chestiunile care țin de salvarea planetei. Asta e, asta e realitatea. Poate în viitorul apropiat o să putem decide că Banca Europeană de Investiții e un instrument politic și Uniunea Europeană e suficient de puternică să nu mai bage în seamă aceste ratinguri bancare, dar deocamdată situația nu e asta. Dacă vrem uh, uh, să ne împrumutăm la, la prețuri mici, trebuie să păstrăm acest rating. Apoi, aș vrea un plus de claritate din acest punct de vedere. Pe de o parte, domnule președinte, după cum spunea și dumneavoastră, se spune să nu împovărăm birocratic uh, Banca Europeană de Investiții cu prea multe rapoarte, cu personal uh, numeros implicat în activități administrative și asta ar însemna o privare de uh, resurse pentru cei care finanțează proiectele concrete. E re- re- rezonabil, dar pe de altă parte, după cum au spus alți colegi, dacă vrem ca banca să funcționeze la parametri maxim, e nevoie de sprijin tehnic, e nevoie de persoane în serviciile auxiliare. Persoane care să poată nu doar verifica și controla unde merg banii, ci care trebuie să se asigure că atunci când uh, banca investește un euro, se creează efectul de pârghie necesar, pentru că avem ingineri, avem specialiști care spun acolo merită să faci cu tare și cu tare, nu știu ce pod sau ce cale ferată și dincolo nu. Ah. Dacă spunem, bun, îi lăsăm pe piața liberă, nu-i verificăm, bun, sau spunem că sunt un instrument politic și trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, banii cheltuiți sunt cheltuiți în direcția atingerii obiectivelor noastre. Nu mai putem avea amândouă. Trebuie să reconciliem puțin pozițiile, chiar dacă sunt uh, aparent contradictorii. Apoi, în ceea ce privește observațiile colegului de la Socialiști și Democrați. În ceea ce privește coeziunea economică și socială, pentru mine, ce e deosebit de important e că banca nu mai trebuie să dea cu apă acolo unde deja pământul mustește. Dacă e un instrument care ne servește la atingerea obiectivelor propuse, atunci trebuie să intervină acolo unde lucrurile merg mai, mai greu, unde investițiile ajută cu adevărat. Nu e normal să fim în prezent în situația în care un procent semnificativ al investițiilor merge într-un număr foarte limitat de state. Pentru că vrem, într-adevăr, un instrument care să faciliteze tranziția nu doar în statele unde lucrurile merg foarte bine, ci și acolo unde sunt probleme. Mulțumesc uh, domnului Gabriel pentru observațiile sale. D'autres, mais il y a deux trucs sur lesquels on n'a pas avancé, on n'a pas sunt două uh, chestiuni pe care nu am făcut progrese și nu s-a dat un răspuns. Întâi, uh, uh, astăzi știți că statele sunt acționare BEI, dar poate că într-o zi ar trebui să fie un partener nou și anume Uniunea Europeană. Deci dacă trebuie crescute mijloacele BEI în valori absolute. Deci nu știu, n-am răspuns la întrebarea asta. Și a doua întrebare la care n-am răspuns, cum se face legătura între politica de investiții în afara frontierelor noastre cu acea organizație al cărui, al cărui nume l-am uitat, unde și noi suntem acționari împreună cu alte țări. Deci cum? Există o legătură între asta sau nu? Deci nu știu. Și n-am vorbit despre asta, pentru că n-am știut să dau un răspuns. Așadar, poate ar trebui să, gând, să reflectăm la asta. Doamna Arma, am răspuns un pic la ce ați spus. Foarte mulți oameni vorbesc de New Deal, New Deal, New Deal. New Deal, când s-a făcut pe vremea lui Roosevelt, a adus multă fiscalitate nouă, supraîndatorare și multe investiții. Deci azi, dacă vorbim de New Deal sau de Green New Deal, de acordul ecologic, poate că ar trebui să ne gândim și la asta. Bun, cu constrângerile pe care le avem astăzi, dar dacă tot folosim această metaforă a New Deal, ar trebui să mergem până la capăt uh, în logica acestea. Mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile și comentariile. Sunt foarte dornic să primesc amendamente pentru a întări acest text și sunt disponibil să discut cu toată lumea ca să avem un document cât mai solid și cât mai consensual cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, ca să rezumăm discuțiile. Termenul de depunere amendamentelor este 28 ianuarie la ora 3 după amiaza și raportul va fi votat pe 2 martie. Mulțumesc! Acum uh, mergem pe partea cealaltă a lumii, Beijing, China și preluăm uh, discuția de unde am lăsat-o azi dimineață. Doamna Keller, vreau să mulțumesc secretariatului comisiei, în special uh, domnului uh, Rupert și secretarul general pentru, secretarul general pentru această propunere de scrisoare care să conțină dorințele doamnei raportor și a raportorului din umbră eh, și care ne se par o modalitate mai satisfăcătoare ca să ne exprimăm preocupările și să insistăm asupra lor, dar fără să condiționăm acordul privind eh, eh, închirierea clădirii la Beijing. Deci poate că dacă și colegii ar fi de acord, am putea avea un asentiment uh, pe această soluție, pentru că raportorii din umbră sunt de acord cu această propunere. Și, sigur, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați lăsat la dispoziție toată ziua ca să reflectăm asupra acestei soluții. Cu plăcere, doamna Hofmeier, doriți să adăugați ceva? Deci, ca să fie clar, o să votăm acum privind clădirea de la Beijing și în scrisoarea care va însoți această decizie se va specifica uh, care sunt preocupările noastre și uh, cred că deja proiectul de scrisoare a fost distribuit tuturor celor vizați, puteți să ne confirmați că l-ați primit? Bine, atunci o să votăm privind acest proiect, privind proiectul Beijing. Votăm electronic. Yeah, okay. Everybody uh, ready to vote? Toată lumea este dispus, e gata să voteze? Uh, votul este deschis. Votul este închis. Proiectul este acceptat. 18 la 7. Deci trebuie să mai adăugăm un vot la plusuri voturi, la voturile pentru. Am înțeles corect, doamna Holmar, că vreți să votăm și scrisoarea sau... Scrisoarea, așa cum a fost transmisă colegilor în următoarea jumătate de oră cu uh, uh, comentariile doamnei Holmar în anexă, Președintele, nu, deci mă voi uh, asigura că se va face așa cum am agreat. Bine, atunci vă mulțumesc și felicitări doamnei Keller. Vă rog să nu fugiți, că mai avem două puncte pe ordinea de zi. Punctele 10 și 11 Scuze, vă rog uh, un pic de atenție, spune președintele. Punctele 10 și 11. Uh, point 10 on the protocol, protocol on the implement... Punctul 10, protocolul de implementare a parteneriatului uh, între Republica Senegal și Uniunea Europeană privind uh, pescuitul. Doamna Guenini nu, e, nu este aici. Doamna Guardia Zabal va lua cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mă exprim în numele raportorului nostru, domnul Paulo de Castro, pentru că Comisia Agri este acum în sesiune, deci el nu poate să vină și aici și acolo în același moment, în același timp. Așadar, cum spuneam, domnul de Castro fiind la Comisia Agri, nu poate să vină și la noi să-și prezinte avizul, deci m-a rugat pe mine să-l înlocuiesc și să explic foarte rapid, pentru că practic n-am terminat uh, discuția uh, privind punctele de pe ordinea de zi. Este vorba de acordul de pescuit cu Senegalul. E acordul în 2014. În 2019 Comisia Europeană a prezentat un nou protocol care acoperă o perioadă de 5 ani oferind uh, posibilități de pescuit pentru navele noastre europene și bazându-se pe para conseguir eh, una pesca lo recomandări științifice. Asta mi se pare foarte important. Cooperarea cu autoritățile din Senegal este excelentă ca să avem un pescuit cât mai durabil cu putință. Și asta mi se pare avantajul major al acestor protocoale. E vorba de 1 miliard de mii pe an, 800 de milioane suplimentare sunt plătite pentru a avea acces la resursele de pescuit senegaleze, 900 de mii de euro. E vorba de a ajuta Senegalul să-și creeze o politică veritabilă de pescuit. Deci pentru noi este un protocol pozitiv și raportorul recomandă adoptarea acestuia. Any of the shadow reporters wanting to Mulțumesc, vrea cineva să intervină, spune președintele. Doamna raport. Mulțumesc, domnule președinte. și acest acord de pescuit. E un element care mă face puțin perplex. S-a demonstrat că pescuitul intensiv uh, al navelor europene rarefiază resursele aletice și uh, distruge pescuitul artizanal din această țară. Vorbitorul se întrerupe. Pescuitul uh, artizanal, uh, evident, este un element important în ce privește bunăstarea populației locale și trebuie să luăm în considerare. Mulțumesc! Alte comentarii? Atunci trebuie să vă reamintesc tuturor că avizul se va vota pe 17 februarie. Se face târziu, spune președintele. Următorul punct, extinderea protocolului care stabilește oportunitățile de pescuit și contribuțiile financiare oferite pentru acesta în uh, acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania. Domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, uh, aș vrea să vă spun că e vorba de un, part- un acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniune și Republica Islamică Mauritania, care a fost uh, încheiat inițial în 2006. Ideea este să se permită flotelor noastre de pescuit accesul la stocurile de pescuit uh, din largul coastelor mauritane și Evident, uh, uh, datorăm uh, mult Comisiei de Pescuit pentru Atlanticul de Est activității acestora. Un scop ar fi întărirea cooperării cu Republica Islamică Mauritania și să creăm un sector de pescuit cât mai sustenabil și să asigurăm să ne asigurăm că există autosuficiența resurselor locale de pescuit a existat un protocol care s-a semnat anul trecut și acesta a extins uh, vechiul acord pe perioada negocierii noului acord. A fost uh, sub forma unui schimb de scrisori uh, și acesta a fost semnat pe 12 noiembrie 2019. Practic, aceleași condiții se vor aplica pe o perioadă de încă un an. Vorbim de o sumă de 61 de milioane 625 de mii de euro, împărțit în două părți, o sumă anuală care să se plătească pentru a se permite accesul la stocurile de pește descrise în protocol și, de asemenea, o susținere financiară de 4,125 milioane pe an pentru a susține dezvoltarea sectorului uh, piscicol uh, Mauritan, din Mauritania. Asta conform principiilor de utilizare sustenabilă a stocurilor de pește și, de asemenea, conform uh, prevederilor uh, protocolului. Sperăm ca acordul final să se poată încheia înainte de expirarea acestui protocol și va mai exista și o clauză de reducere pro rata uh, în momentul semnării acordului final. Comisia PESH este comisie de fond pe acest acord și noi uh, sugerăm să ne dăm uh, consimțământul față de schimbul de scrisori care au determinat extinderea protocolului, deci să fim, și să fim de acord și cu contribuția financiară pentru acest acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Mauritania. Uh, totuși, evident, Comisia de Fond, Comisia PEș este cea care trebuie să se asigure de faptul că e vorba de un aranjament temporar de tranziție și trebuie să ne asigurăm că Uh, nu afectăm suveranitatea alimentară locală a comunităților și că ne asigurăm că avem o gestionare sustenabilă a resurselor de pescuit în zonă. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Raportorii din umbră vor să intervină. Domnul Ștefănuță. Rapid vreau să spun că susținem uh, concluziile raportorului. Este într-adevăr necesar să continuăm acest parteneriat, totuși aș vrea să vă atrag atenția asupra unui articol care a apărut în ziarul The Guardian acum patru ani și în care se spunea că banii suplimentari menționați aici, cei 4 milioane și 125 de mii pentru susținerea comunităților de pescuit și pentru îmbunătățirea guvernanței n-a fost nicio dovadă că banii au mers uh, unde trebuie, pentru că, fără nicio supărare, nu știu ce societate civilă are Mauritania și dacă banii aceștia chiar ajung la comunitățile de pescuit uh, și la, la sustenabilitate. Și poate că în consimțământul pe care ne-l dăm, că sigur nu suntem noi Comisia PEș, deci uh, scot din discuție această parte, dar totuși banii sunt responsabilitatea noastră trebuie să ne asigurăm că banii ajung acolo unde se spune că ajung și unde trebuie să ajungă, pentru că altfel o să avem iarăși articole proaste în presă și se va vorbi de o falsă sustenabilitate și fonduri cheltuite aiurea. Mulțumesc. Alte comentarii, dacă nu, vă reamintesc raportor, domnul Guerrero, scuze, vă rog. Da, vreau să întăresc ce a spus colegul meu. Evident, trebuie să fim foarte preocupați de modul în care se folosesc banii uh, în uh, acest caz și ar trebui să încercăm să uh, să ne adresăm și către Comisia PEș. Da, să cerem un raport, da? O să putem face acest lucru și putem să facem și niște amendamente pe această temă, pe acest aviz dar cred că la peș ar trebui să fim foarte puternici, să avem o atitudine foarte puternică în ce privește monitorizarea acestor acorduri, ca să nu se folosească greșit bani publici. Deci sunt complet de acord cu ce a spus colegul. Președintele, mi se reamintește secretariatul că nu e cu amendamente. Scuze, la PEș, la, la Comisia PEș. Da, în regulă, spune președintele. Așadar, Avizul se va vota pe 17 februarie. Asta înseamnă că am încheiat sesiunea noastră de după amiază. Au fost foarte multe schimbări în uh, ordinea de zi, dar uh, asta face lucrurile mai interesante. Uh, vă reamintesc că mâine la 9.30 dimineața avem o audiere foarte interesantă privind resursele proprii și politicile fiscale și armonizarea acestora și sper că veți fi cu toții prezenți. Eu, din păcate, nu voi participa la prima ora a discuțiilor, dar uh, mă voi întoarce cât mai curând cu, puțin, cu putință. Vă doresc o seară bună tuturor!